So, welcome everybody to this joint meeting of Bun venit tuturor la această reuniune comună Econ Libe Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare și Comisia pentru Libertăți Civile. Este o plăcere și o onoare pentru mine să coprezidez această reuniune cu vicepreședinta Kinga Gal. Noi vom prezida pe timpul prezentării primului raport, urmând a ceda apoi președinția uh, doamnei Kinga Gal. Haideți să trecem direct la adoptarea ordinii de zi. Din câte îmi dau seama, nu există obiecții, deci nu sunt probleme și trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. E vorba de analizarea amendamentelor primului raport și anume prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul uh, spălării de bani și finanțării acțiunilor teroriste. Acest raport are doi raportori, un raportor de la Econ, domnul Carins de la PPE și un raportor de la LIBE, doamna Judith Sargentini de la grupul Verzilor floor to Mr. Karins, that I cannot see him. Mr. Car Domnule Karin, sunteți în sală? Da, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. An nou fericit le spun celor cu care nu am apucat să mă întâlnesc până azi. Voi încerca să fiu cât de succint poate să fie un politician. Mulțumesc foarte mult pentru amendamentele depuse vreo 547 în total. Până la urmă nu este o cantitate imposibil de gestionat. Vestea bună este că amendamentele nu merg în toate direcțiile, ci se centrează pe anumite subiecte, așa încât avem o bună bază de lucru și un uh, bun uh, punct de plecare pentru un consens. Aș vrea să abordez în principal trei subiecte, chit că mă gândesc că sunt mai multe de enumerat. În primul rând, e vorba de uh, registrul Beneficial Ownership. Avem uh, peste 100 de amendamente pe acest uh, subiect și vestea bună este că există consens în această instituție și anume că avem nevoie de un uh, registru comunitar în acest domeniu. E bine așadar că am înțeles cu toții că avem nevoie de acest registru. Din amendamente însă rezultă următoarea întrebare. Există câteva diferențe de opinie despre cum anume să uh, arate acest registru și există două entități. Avem odată companiile și apoi trusturile. Și sigur că toată lumea e de acord că avem nevoie de ambele registre. Dar din amendamente rezultă următoarea întrebare. Uh, nu toată lumea e de acord cu privire la gradul de accesibilitate către aceste registre. Consensul este că aceste registre trebuie să existe atât pentru întreprinderi cât și pentru trusturi, iar băncile, auditorii, operatorii de cazinouri vor trebui să aibă acces, la fel și autoritățile competente. Deci autoritățile și organele competente ar trebui să aibă accesul garantat, dar întrebarea este dacă publicul general ar trebui să aibă un acces nerestricționat. Și aici apar diferențe de opinie între cei care vor accesul public, dar doar de latura companiilor, sau și companii și trusturi. E o dezbatere pe care o aștept cu nerăbdare astăzi și mai ales mai târziu la reuniunea cu raportorii din umbră. Cred că trebuie să ascultăm următoarele argumente, uh, de exemplu cele care țin de uh, protecția datelor cu caracter personal la nivel individual. Ce vrem cu această directivă? Să luptăm împotriva uh, infracțiunilor financiare? Avem un câștig dacă avem acces total sau restricționat? Iată așadar care sunt subiectele în jurul cărora se va centra dezbaterea. Bine că nu discutăm dacă avem nevoie de registru sau nu, dacă avem nevoie pentru companii sau trusturi, uh, dacă pentru uh, autoritățile competente și nu numai. E bine că discutăm doar despre accesul publicului sau nu. Accesul acestuia la uh, registrul companiilor sau și al trusturilor. Al doilea subiect, mă refer la evaluarea riscului la nivel uh, european, articolul 6, începând cu amendamentul 245 și continuând. Din nou, pare să existe un consens și anume, Comisia trebuie să se ocupe de evaluarea riscului în plan comunitar, dar există câteva amendamente și trebuie să decidem în ce măsură uh, Comisia va avea prerogative pentru a adopta acte de implementare în așa fel încât să implementeze legislația în funcție de nevoi. Există amendamente din partea domnului Balz, Gigol și ceilalți. Deci ne interesează prerogativele pe care trebuie să le aibă Comisia cu privire la actele de implementare la nivelul evaluării riscului în plan european. Și apoi mai e un subiect cât de publice trebuie să fie aceste evaluări? De exemplu, eu cred că publicul ar trebui să fie conștient de uh, aceste riscuri, ar trebui să fie prezentate riscurile, dar cum uh, atingem un echilibru? Ce se întâmplă dacă evaluarea riscului mm, cu privire la uh, o singură țară e uh, mai problematică sau nu? Ce se întâmplă dacă într-un anumit stat o întreprindere reprezintă o problemă, de exemplu un operator de cazinouri. Vrem această informație să fie publică pentru că sunt informații sensibile. Deci când discutăm despre implicarea publicului, trebuie să vedem cât de fin trebuie să fie acel filtru. Pentru că Până la urmă există țări unde riscul este mai mare, chiar și în Europa, există industrii mai expuse riscului, sau există branșe mai expuse riscului, cum sunt, de exemplu, cazinourile. Iată de ce trebuie să avem o dezbatere și cu privire la risc. În al treilea rând, e vorba de, temeiul, de domeniul de aplicare. E vorba de amendamentele de la 178 până pe la 200. Acum avem uh, bănci, auditori, instituții financiare și alți actori uh, Uh, adiacenți care intră sub jurisprudența acestui act normativ. Sunt unii care consideră că domeniul de aplicare ar trebui extins și pot să uh, numesc uh, băncile de investiție, băncile centrale naționale și mecanismul unic de supraveghere, precum și persoanele juridice și fizice implicate, sportul de performanță, ar trebui să dezbatem cu seriozitate dacă își are locul această extindere a domeniului de aplicare. Eu, unul, sunt sceptic. N-am vrea să avem aceste super instituții europene, cum ar fi Banca Europeană de Investiții inclus aici. Vreau să știu cum anume ar putea fi implicate um, bănci de acest tip sau uh, băncile naționale în uh, activități de spălare de bani. E o afirmație destul de îndrăzneață. Și apoi, în ceea ce privește industria jocurilor de noroc, să lăsăm la nivelul statelor membre să decidă dacă anumite tipuri de joc de noroc sunt o portiță pentru spălarea de bani. Sau nu. Înțeleg prea bine că până la un punct statele membre ar trebui să aibă abilitatea de a spune că din întreg domeniul jocurilor de noroc spre exemplu, un anumit tip de joc de noroc, zic și eu bingo, deși habar nu am pentru că am jucat o singură dată și am pierdut 20 de dolari, aici s-a terminat cariera mea. Dar oricum uh, uh, e loc de discuție aici. Să vedem cum uh, identificăm riscul, să vedem ce se întâmplă cu cursele de cai din Irlanda, care sunt foarte la modă și unde există tradiție pentru așa ceva, dacă sunt o portiță pentru spalarea de bani sau nu. Eu cred că aici, de exemplu, guvernul irlandez e mai în măsură să identifice problema decât noi la Bruxelles. Sunt sugestii care vin din ambele părți, extinderea domeniului aplicare versus uh, neextinderea acestuia și cred că trebuie să ajungem la un numitor comun. Cu privire la protecția datelor, uh, nu prea avem marge de manevră. Intervenție fără microfon din uh, sală. Deci protecția datelor. Nu sunt foarte multe amendamente pe acest subiect, nu se dorește mare schimbare și pentru a nu zăbovi asupra detaliilor, în concluzie spun că, odată, aștept cu nerăbdare să lucrez cu toți raportorii din umbră și, apoi, că avem o bună șansă de a obține un rezultat favorabil și ar trebui să avem o abordare consensuală, să avem un raport uh, bazat pe consens care vine de la Parlament, în așa fel încât noi, cei de la Parlament, să fim într-o poziție puternică de negociere cu Consiliul. Și, bineînțeles, cu cât uh, atingem acest rezultat mai repede, cu atât mai bine. Aș vrea să începem uh, procedura uh, cât mai repede în timpul ce a rămas în această legislatură. Îmi cer scuze dacă m-am lungit. Mulțumesc și acum dau cuvântul raportorului de la LIBE, doamna Sargentini, de la grupul Verzilor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pornind de la ceea ce a spus deja colegul meu, vreau să abordez și eu trei chestiuni. Odată, registrul cu privire la ownership mă încurajează amendamente venite din partea mai multor grupuri politice, inclusiv grupul meu, în acest sens, chiar și unii membri de la PP care sugerează că avem nevoie de registre publice. Astfel ne aliniem propunerilor uh, celor de la G8 și cred că obținem mai multe, de fapt, în domeniul protecției vieții private, dacă suntem mai deschiși față de, ceea ce, față de publicarea ceea ce câștigă. E bine așadar că există amendamente în direcția unui registru public, dar în continuare sunt deschisă dezbaterii și uh, sunt cât se poate de deschisă cooperării cu coraportorul meu. Apoi, protecția datelor. Uh, E important să înțelegem care este rolul autorităților obligate, bănci, cazinouri, toate entitățile care trebuie să facă obiectul acestui act normativ. Să atingă un echilibru fin cu legislația de protecție a datelor care există și care se dezbate acum domnul Carins și eu am uh, depus mai multe amendamente pentru a clarifica cum anume converg cele două acte normative, protecția datelor și acesta. Sophie Intveld a depus amendamente foarte bune în acest sens și sunt încântată și de problematica retenției datelor, pentru că în amendamentele noastre nu a fost abordat acest subiect și iată că e bine că avem această clarificare. Mai sunt două amendamente din partea doamnei Boscurt și a doamnei Macovei, care se referă la uh, protecția uh, denunțătorilor. E omenește să greșim, dar e bine să avem uh, acei avertizori de integritate în sistem și ca mai târziu acești oameni să nu fie stigmatizați. Și apoi, o întrebare către raportorii din umbră. Sunteți mulțumiți de propunerea făcută de coraportor pentru protecția datelor? Pentru că eu uh, nu am întrezărit decât amendamentele uh, doamnei Intveld și al domnului Frank Engel de la PPE și uh, nu uh, e ceea ce am fi previzionat noi. Așa că vă întreb încă o dată, v-ați gândit la acest subiect? Vă satisface ceea ce v-am prezentat noi sau mergeți într-o cu totul și cu totul altă direcție? Și apoi, lista persoanelor expuse din punct de vedere politic. Acesta este al treilea subiect. Eu și coraportorul am propus să oferim statelor membre sarcina de a face o listă uh, și uh, de a ajuta alte state membre la elaborarea listelor. Văd că există sprijin pentru această idee și mă bucur. Domnul Watson dorește să uh, înăsprească puțin condițiile, persoanele. care ne sunt asociate sau parteneri, ar trebui să fie și ele vizate, asta se spune. Uh, E important ca uh, aceste persoane expuse să fie definite ca atare. Și tocmai de aceea eu și coraportorul uh, am depus amendamente uh, la propunerea comisiei, pentru că avem în primul rând nevoie de o definiție. O ultimă observație din partea mea. Am programat o reuniune a raportorilor din umbră săptămâna viitoare la Strasburg la ora 6. Nu știu uh, dacă s-a trimis o notă informativă în acest sens deja, dar cred că e bine să luăm notă de acum de faptul că există această reuniune prevăzută și să încercăm de pe acum să ne gândim la amendamente de compromis pentru a uh, avansa cât se poate de repede cu acest dosar. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Acum trecem mai departe. Înainte de a da cuvântul raportorilor din umbră, doamna Guillaume a cerut cuvântul. Nu, m-am înșelat, spune președintele. Mulțumesc pentru înțelegere. Dau cuvântul raportorilor din umbră. Mai întâi, reprezentantul Econ, domnul Zimon. Um... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, chestiunea registrelor. Cred că știți uh, că membrii Econ știu, că eu am mai spus aici, că este normal să se uh, susțină interesul transparenței, după cum s-a făcut și în țara mea privind uh, registrul de bază și alte registre. Trebuie sigur să colaborăm cu LIBE și să reușim să obținem o majoritate largă pentru acest subiect. Este absolut esențial să obținem o mai mare transparență și deci să ne pronunțăm pentru registre publice, deci accesibile oricui. Este foarte important să conțină informații privind uh, aspectele economice pentru societățile de capital și, de asemenea, cu privire la societățile de orice fel, cu orice formă juridică, uh, fundații și așa mai departe și altfel de societăți. Și de aceea am depus și amendamente în acest sens. În ceea ce privește chestiunea excepțiilor la care s-a referit raportorul și anume exceptarea anumitor domenii cum sunt uh, jocurile de noroc, domnul uh, Leinen a spus aceste lucruri. La comisia noastră și deci e foarte important ca jocurile de noroc sau loteriile să fie gestionate prin legislații naționale uh, și care să prevadă astfel de excepții. De exemplu, în țara mea, un câștig de peste 1000 de euro nu poate să fie transferat uh, direct pe un cont. Nu poate fi plătit, de fapt, altfel decât prin transfer bancar. Aceste lucruri se permit însă numai dacă statele membre uh, realizează prevederi clare conform cărora se face uh, fiscalizarea acestor câștiguri. Nu uh, trebuie să se simplifice în niciun caz aplicarea taxelor și trebuie să se respecte legile din fiecare stat membru. În ceea ce privește persoanele cu expunere politică, am mai spus la Econ acest lucru și vreau să-l repet aici, avem o propunere referitoare la uh, cerințele Financial Task Force, TFAT. Când vorbim despre uh, persoane expuse politic și dacă creăm reguli speciale pentru aceste persoane, înseamnă că spunem că există persoane care pot avea probleme specifice și riscuri specifice cu privire la tranzacțiile financiare. Însă, sincer, părerea mea personală este că trebuie ca acest risc să fie asumat de persoanele care au uh, funcțiile pe care le avem noi. Nu se poate ca cetățenii din Europa să spună, „Iau te pe ăștia se cred mai buni decât noi și nu sunt posibile controlele. Nu se poate așa. Dacă mă uit eu ce s-a întâmplat cu fondurile în anii trecuți, uh, în țara mea și în Europa. Este, mă gândesc chiar și la ce s-a întâmplat la Vatican. Și acolo s-a făcut abuz de fonduri. Uitați-vă ce s-a întâmplat în ultimele decenii. Sunt uh, foarte multe foruri unde se practică evaziunea fiscală în stil mare și se deturnează fonduri. Cred că Uh, dacă facem o excepție pentru aceste persoane cu expunere politică, înseamnă că le, expunem și, le excludem și din activitățile lor din domeniul economic. Ce se întâmplă? Uitați, de exemplu, în perioada Crăciunului s-a vorbit despre firme germane care au activat în Grecia și care acolo au uh, făcut evaziune fiscală. Deci au făcut exact ce făceau și localnicii. Și mi se pare mie că pot apărea probleme de aici, de la toate aceste derogări. Deci, dacă uh, ne ocupăm și de actori economici, constatăm că, de exemplu, în anii în ultimii ani, în Germania, au existat firme care au activat în domeniul construcțiilor și prin metode foarte interesante au reușit să facă câștiguri foarte mari. au avut proiecte în lumea a treia și, ă, dacă analizăm ce au făcut, constatăm că au folosit și ei metode de spălare de bani. Și mă întreb, de ce să-i excludem? De ce să um, considerăm că o persoană care se bucură de oarecare recunoaștere nu trebuie să respecte regulile pe care le respectă ceilalți actori din viața economică? E foarte important pentru noi să aplicăm regulile corect. Și eu nu cred că trebuie ca noi, ca actori, Uh, să fim excluși, să fim noi singurii cei care nu trebuie să respecte regulile și să spunem, uh, uitați, noi nu trebuie să fim controlați, pentru că nu suntem în afara controlelor și eu, din potrivă, cred că e nevoie de controle mai stricte și mai restrictive, pe, tocmai pentru persoanele considerate persoane expuse. Și încă ceva cu privire la implementare, văd că Comisia trebuie să facă peste trei ani un raport conform la aplicarea diverselor prevederi în statele membre. Se trebuie să se vadă ce fel de măsuri au luat statele membre pentru a reduce riscurile. Eu cred că trebuie să se aducă această contribuție de către statele membre și cred că trebuie să fie stipulat în text foarte clar că este necesar. și este absolut important. Mulțumesc! It, uh, Peter, now... Mulțumesc, Peter, foarte mult și acum, în numele Comisiei Libe, are cuvântul doamna Boscurt. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Grupul nostru, pentru grupul nostru, este clar, văzând amendamentele, că există mult interes față de registrul uh, um, cu uh, proprietarii uh, care trebuie să fie disponibile în fiecare registru, dar nu uh, m-am hotărât ce fel de informații trebuie să fie publice. Pentru că aici se pun probleme legate de protecția datelor cetățenilor noștri. Deci ne mai gândim exact ce formă ar trebui să aibă aceste date în registre. În legătură cu articolele 29 și 30, sper că raportul va propune amendamente de compromis. Nu dorim să votăm fiecare amendament pentru că ele sunt foarte numeroase și multe similare. Pentru că dacă ar fi așa, poziția Parlamentului ar slăbi mult am introdus o propunere pentru uh, interzicerea folosirii comerciale ale listelor, tocmai pentru a uh, preveni scurgerea informațiilor personale. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră. Apoi am cerut uh, creșterea protecției informațiilor oamenilor în momentul când se cer informații legate de spălarea de bani. Aș dori reacția domnului Cariș și a doamnei Sargentini în legătură cu acest aspect. În fine, în legătură cu jocurile de noroc, înțeleg ce spuneți, dar apare o problemă, mai ales în ceea ce privește jocurile de noroc în legătură cu anumite sporturi, de, de pariurile sportive, de fapt. Uh, dacă lăsăm reglementarea statelor membre, atunci unele state membre ar putea considera că jocul de tip bingo nu pun probleme. Alte state ar considera că alte tipuri de pariuri nu pun probleme. Având în vedere că nu există o abordare comună europeană, având în vedere că încă subiectul este în discuție între statele membre, care nu știu foarte bine cum să abordeze lucrurile, mai ales având în vedere fraudele din sport, uh, mai ales în uh, fotbal. Um, în multe țări, uh, fraudele în sport uh, și legăturile cu lumea pariurilor uh, nu sunt nici măcar fraude penale. Deci mă întreb cum putem noi aborda acest subiect, având în vedere că nu există niciun fel de um, poziție comună. Și cei care se ocupă de spălarea de bani și de pariurile în sport merg în state membre unde nu riscă pedepse mari și nu cred că dorim acest lucru. Iată ce am avut de spus. Mulțumesc! Thank you very much indeed. Vă mulțumesc! Acum, în numele Comisiei Libe, dau cuvântul domnului Watson. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc celor doi raportori pentru tot ceea ce au făcut pentru acest dosar. Grupul meu se bucură că mulți colegi sprijină, doresc să sprijine abordarea bazată pe risc. Noi considerăm că riscul e variabil și orice reglementări trebuie să fie suficient de flexibile pentru a ține cont de această dimensiune. După părerea noastră, abordarea bazată pe risc nu este prea permisivă pentru statele membre uh, Um, în comparație cu uh, folosirea lor de decizii pe bază de dovezi pentru a lupta împotriva spălării de bani. Noi considerăm că statele membre își cunosc cel mai bine propria situație și riscurile cu care se confruntă în acest domeniu. De aceea considerăm că evaluările de risc trebuie făcute la nivel de stat membru și nu la nivel european. Dar, bineînțeles, Comisia are un rol de jucat, banca um, Autoritatea Bancară Europeană în relație cu statele membre și considerăm că există un avantaj pentru ca evaluările să fie disponibile. Comisia, abordarea comisiei ni se pare una cam greoaie, mai ales în ceea ce privește Um, jocurile de noroc. Nu se face o distinție între jocurile de noroc cu risc mare de spălare de bani și serviciile de jocuri de noroc care au risc mic de spălare de bani. Și deci se propun reguli care se aplice în toate sectoarele. De aceea am depus amendamente uh, care uh, spun că statele membre trebuie să determine care sunt sectoarele cu risc ridicat și care sunt regulile cu uh, risc scăzut și reguli generale nu uh, corespund acestei abordări. Un exemplu. De exemplu, jocurile online. Majoritatea celor care participă la jocuri de noroc uh, online plătesc cu cartea de credit, se pare, așa mi s-a spus. Cartea de credit uh, este emisă de cineva care trebuie să verifice dacă cartea de credit este folosită pentru spălare de bani. Atunci de ce trebuie să se ceară și companiei care oferă jocuri de noroc pe internet să facă această evaluare? Pentru că eu cred că astfel uh, s-ar, ar, s-ar face de două ori un lucru și nu e necesar. Uh, Diferitele sectoare, diferitele sectoare, diferitele servicii au uh, riscuri diferite pentru spălare de bani. S-a dat exemplu acestor uh, aparate în care există un braț uh, automat care uh, ia dintr-o uh, dintr-o cutie uh, un animal de pluș. Riscul de spălare de bani aici nu este la fel de mare ca cel în operațiunile de cazinou. Uh, Uh, unii colegi doresc ca um, mașinile pentru jocuri de noroc, automate, trebuie incluse. Eu cred că sunt lucruri care trebuie bine gândite. Cel mai important este să avem informații corecte și uh, actuale în legătură cu proprietarii și așa mai departe. De aceea, unii dintre noi dorim registre centralizate. Unii doresc chiar registre centralizate de proprietari care să fie publice. Um, considerăm că uh, fondurile tranzacționate pe internet trebuie să fie abordate uh, la fel uh, cu o evaluare de risc ca pentru toate celelalte tipuri de servicii. De asemenea, um, conturile personale uh, cu acțiuni trebuie reglementate. Noi trebuie să găsim un echilibru între protecția societății față de uh, acțiuni frauduloase și un sistem care să nu fie prea complicat. Trebuie să existe un mediu de reglementare care să permită companiilor să se dezvolte uh, fără costuri uh, prea mari pentru a respecta acest cadru de reglementare. De aceea am depus amendamentele 142 și 145 și mm, uh, mă bucur că raportorii încearcă să găsească compromisuri în legătură cu aceste amendamente și vom discuta, mai ales cu doamna Sargentini, în legătură cu aspectele legate de protecția datelor. Vă mulțumesc, domnule Watson. Acum, tot de la Libe, are cuvântul domnul Kirchhoff pentru conservatori și reformiști. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să spun câteva cuvinte și eu în legătură cu acest subiect, pentru că eu mă ocup de cealaltă jumătate din acest uh, pachet. Mai întâi aș dori să cer colegilor să nu fie prea suspicioși în legătură cu uh, flexibilitatea din directivă. Cred că e normal ca statele membre să poată să adopte uh, prevederi mai stricte și praguri mai scăzute dacă consideră că e necesar. Abordarea bazată pe risc cere schimbarea regulilor, dar și schimbarea culturii și flexibilitatea permite acest lucru. În ceea ce privește schimbul de informații, informațiile financiare trebuie să, nu trebuie să împiedice schimbul de informații cu autoritățile competente, cu alte autorități competente. Și cererea de informații în legătură cu folosirea rapoartelor de um, activități frauduloase pun probleme firmelor trebuie să ne gândim bine cu care va fi legătura dintre registrele naționale privind proprietarii acestor activități sau, dacă dorim, un registru european Discutam cu doamna Sargentini acest subiect în legătură cu registrele. Vom continua această discuție. În legătură cu registrele proprietarilor, uh, aș dori să știu dacă raportorii găsesc o soluție uh, practică la această problemă. E nevoie de transparență în domeniu. Trebuie să fie cât mai dificil pentru ca, um, ca indivizii corupți să se ascundă, să-și ascundă activele. În legătură cu jocurile de noroc, Uh, cred că ele trebuie să fie acoperite de directivă, dar este un sector foarte divers. Așa cum a spus antivorb, există o abordare um, variabilă, pentru că modul în care se reglementează aceste servicii în statele membre este foarte diferit de la unul la altul și am fost ministrul legatul Unit pentru acest uh, sector și eu cred că ar trebui ca autoritățile naționale să aibă flexibilitatea necesară pentru a aborda problema așa cum doresc. Ehm, cred că controlul trebuie să facă diferenciere între diferitele tipuri de jocuri de noroc. În fine, domnule președinte, doresc să închei spunând că dorim soluții care să funcționeze pentru omul de rând care dorea, dorește să deschidă un cont, pentru IMM-uri și pentru întreprinderile mari dorim să prindem infractorii, nu dorim să uh, punem bețe în roate oamenilor de rând. Mulțumesc! De la GUE nu e nimeni și cred că am dat cuvântul tuturor raportelor din umbră din ambele comisii. Acum deschidem dezbaterea pentru ceilalți Uh, colegi care doresc să participe. Are cuvântul doamna Ghiu. Mulțumesc. Îmi pare rău că deocamdată, că mai devreme v-am, uh, uh, a fost o confuzie legătură cu intervenția mea. Comisia dorește o mai multă transparență în domeniul acestor servicii financiare pentru a reduce incitările la fraudă și spălare de bani. Și în acest sens am depus și noi amendamente care vizează lucruri foarte diferite. Uh, în legătură cu limitarea uh, plăților cash, aspecte legate de uh, dreptul penal și așa mai departe. Eu doresc să mă concentrez acum pe patru aspecte, pe scurt. Mai întâi, în legătură cu eliminarea plăților cash, după părerea noastră este indispensabil să se ia această măsură la nivel european pentru a evita uh, riscul de forum shopping uh, Așa cum s-a spus de mai multe ori, uh, deci uh, să se evite ca uh, cei care doresc să spele capitaluri să profite de legislația cea mai permisivă. Un alt aspect abordat de colegii noștri e vorba de persoanele expuse din punct de vedere politic cred că trebuie să ne limităm la definiția GAFI, care spune că toate statele terțe și persoanele expuse politic trebuie să fie tratate la fel. Deci nu trebuie să există o distinție între statele terțe. Apoi, în legătură cu analiza riscurilor, ehm, această analiză la nivel supranațional trebuie să fie pusă în aplicare în mod efectiv de statele membre, mai ales în situațiile de risc ridicat, în fine, în legătură cu beneficiarii efectivi, mai multe studii arată că rolul central al societăților mari în facilitarea activităților ilegale de spălare de bani de aceea este foarte important să se știe cine deține, cine controlează aceste societăți și care sunt beneficiarii efectivi. De aceea e nevoie de un registru public obligatoriu, centralizat și accesibil publicului, cu informațiile esențiale privind beneficiarii efectivi. Acesta este un instrument indispensabil pentru a lupta în mod eficient împotriva spălării de bani. Acest lucru este valabil și pentru trusturi. Și poate trebuie propus un format armonizat care să definească um, fiecare stat membru um, locul unde se colectează informațiile și unde acestea sunt accesibile. Bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că aceste registre vor respecta regulile privind protecția datelor personale, așa cum au spus deja unii dintre colegii mei. Iată, pe scurt, care sunt subiectele asupra cărora am dorit să insist. Mulțumesc, doamnă Guillaume. Doamna Wikström și domnul Osmiri au mai cerut cuvântul. Mai dorește cineva? Doamna Luling. Dau acum cuvântul doamnei Wikström. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc celor doi raportori care au uh, prestat o activitate excelentă în acest dosar. Aș dori să mă concentrez pe raportul privind importanța registrelor publice și eu am depus amendamente aici pentru a preveni Uh, folosirea unor uh, companii uh, prezente doar cu numele pentru a se muta în Europa. Eu cred că registrele publice ar îmbunătăți calitatea informațiilor pentru că ziariștii, societatea civilă ar putea controla activitatea acestor companii și autoritățile ar putea lupta astfel mai bine împotriva spălării de bani și pentru toată lumea ar fi clar, pentru întreprinderi și consumatori care sunt proprietarii. Aceste companii sunt folosite de multe ori pentru a acoperi spălarea de bani și evaziunea fiscală și trebuie să prevenim acest lucru promovând transparența în proprietatea companiilor. și Regatul Unit și Franța deja s-au angajat să uh, introducă aceste registre de proprietari și sper că asta va încuraja alte state membre să facă la fel. Uh, cer raportorilor să uh, analizeze cu atenție importanța registrelor publice și mă opresc aici. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Schmidt. Mulțumesc! Și eu doresc să mulțumesc raportorilor uh, și uh, cred și eu că registrele publice sunt importante. Aș face acum o declarație mai personală. Eu cred că spălarea de bani este o problemă din ce în ce mai mare, mult mai dramatică decât ne închipuim noi aici. Săptămâna trecută, săptămâna aceasta, am observat că și familia regală din Spania este implicată în această activitate, cel puțin există bănuieli, că așa ar fi. Deci, spălarea de bani e prezentă peste tot. Ce să spun despre jocurile de noroc? Eu particip la jocuri de noroc în fiecare săptămână. Există uh, sindicate din Asia care aranjează meciurile în uh, ligi secundare din Europa și acești bani sunt folosiți parțial pentru spălarea de bani. Și noi nu facem nimic pentru asta. Deci eu cred că, într-adevăr, um, domeniul de aplicare trebuie să fie unul transfrontalier. Um, puteți spune că guvernul irlandez ar trebui să-și rezolve propriile probleme, dar nu e suficient. Eu pariez pe cai, la cursele de cai în Irlanda și totuși eu cred că trebuie să existe reglementări transfrontaliere. Și e clar că pentru jocurile de noroc online trebuie să existe o reglementare transfrontalieră. Trebuie, că, cred că trebuie să fim foarte stricți. Am avut această discuție la Comisia CRIM uh, privind spălarea de bani. Aș cere raportorilor să fie mai stricți, să ceară aplicarea acestor prevederi, mai ales în domeniul pariurilor sportive și al jocurilor de noroc, pentru că în fiecare zi unii își bat joc de noi pur și simplu. Și în anii 60 eu am lucrat um, într-un hipodrom și știu că și atunci, în anii 60, uh, exista activitate de spălare de bani la cursele de cai. Deci, atenție, mare atenție! Mulțumesc. Și acum are cuvântul doamna Luling. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Am prezidat și eu ultima reuniune ca decană de vârstă în locul dumneavoastră mi-amintesc discuțiile și colegul meu luxemburgheze Engel a fost raportor din umbră. Din păcate, nu a putut fi prezent astăzi, de deci, ce îl înlocuiesc. Vreau să-i spun domnului Carins că am toată încrederea în domnia sa și sunt uh, de părere că trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, inclusiv în acest domeniu. În ceea ce privește registrul, acesta va permite băncilor care au dificultăți să își joace rolul cât mai corect în combaterea spălării de bani. Deci dorim acest registru, dar nu sunt de părere că e nevoie neapărat de un registru public pe care toată lumea să îl poată vedea, jurnaliștii, lobbyiștii, pentru că este posibil uh, să apară abuzuri, ceea ce ar fi foarte grav aceea sper că veți găsi o soluție pentru ca acest registru să fie accesibil pentru toți cei care sunt vizați. Dar nu cred că trebuie să existe un registru public. Mi s-a părut foarte interesant ce a spus și domnul Zimon cu privire la persoanele publice. Dacă oamenii politici sunt persoane publice, dacă sunt uh, persoane publice dubioase, însă, consecințele vor fi foarte grave. Pentru că dacă exagerăm în acest domeniu, pentru că dorim transparență absolută, înseamnă că ne confruntăm cu riscul următor, să nu mai existe persoane competente și capabile care să mai vrea să uh, ocupe astfel de funcții. Și există exemple destul de triste din diverse țări. Deci sunt perfect de acord cu ce a spus domnul Simon, însă mă întreb care ar fi consecința și de aceea rog raportorul să accepte amendamentele 227 și 228 ale domnului, ale colegului meu. Mai sunt și alte amendamente importante, nu am să le citesc pentru că nu avem timp acum, însă cred că trebuie să fim atenți la un lucru. În acest domeniu concurăm cu state terțe. Eu aș vrea să știu care sunt reglementările în statele terțe, pentru că foarte adesea aceste state sunt state prietene, dar sunt și concurente. Și deci uh, am avea aici o legislație care ar face ca nici măcar investitorii onești să nu mai dorească să vină în uh, Uniunea Europeană. Trebuie să fim foarte atenți pentru că aici în Parlament tindem să impunem uh, reguli care fac în așa fel încât investitorii onești din state terțe să nu mai dorească să vină la noi pentru că pur și simplu exagerăm. De ce aș vrea să știu care sunt regulile în state terțe. Considerați că aceasta este o problemă pentru că, sigur că, uh, nu știu, de exemplu, la cazinouri, eu nu mă pricep Mi s-a mai întâmplat să cheltuiesc și eu 10 euro la Mondorf Leban, la Luxemburg. Acum este interzis, dar se putea acum 50 de ani, pentru că exista concurență între regiunile învecinate. Bine, eu eram la vremea respectivă membră în Parlamentul Național – și mi-amintesc că până la urmă am făcut o concesie pentru deschiderea unui casino la Luxemburg. Deci asta e problema concurenței. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul comisiei, vă rog să fiți succinți. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să mă refer la cinci puncte menționat în această dimineață. În primul rând, registrul public privind beneficiile proprietarilor companiilor și trusturilor. Comisia susține aici ideea de transparență referitoare la uh, toate aceste companii și structuri similare. Noi nu am propus registre în uh, textul nostru inițial, dar comisarul nostru cred că s-a exprimat clar spunând că este favorabil introducerii unor astfel de prevederi în directivă. Trebuie să fie, însă, mai multe garanții aici. Trebuie să ne asigurăm că informația din registre va fi uh, corectă și actuală și de asemenea trebuie să ne asigurăm că entitățile respective își vor asuma răspunderea și că vor um, beneficia și de susținerea clienților. În ceea ce privește accesibilitatea, sigur că există preocupări specifice de protecția datelor de care trebuie să ținem cont. Și trebuie să ținem cont și de măsura în care trebuie să fie disponibile uh, detaliile în registru. În al doilea rând, un subiect care nu a fost menționat aici, dar există în amendamente, este vorba despre definiția uh, beneficiilor proprietarilor. Nu uitați că în propunerea sa inițială, Comisia a făcut o propunere de definiție în acest sens, care a fost discutată la Consiliu și uh, există oarecare dificultăți cu privire la concepția acestor texte. Domnul Carins a pregătit amendamentul 212. Acesta reflectă abordarea din Consiliu pe care o susținem. În al treilea rând, în legătură cu jocurile de noroc, s-a spus S-au spus mai multe lucruri, însă abordarea comisiei este una mult mai generală decât uh, cea menționată. Și anume, nu trebuie să uităm că riscurile nu mai sunt acum limitate la cazinouri, după cum am arătat recent și în directiva privind spălarea de bani. Suntem de acord cu multe comentariile de aici și anume e important ca regulile să fie aplicate în mod proporțional. Și, cu siguranță, ă, trebuie să prevedem posibilitatea ca statele membre să introducă derogări la nivel național. Însă acest lucru trebuie să se petreacă doar pe baza unui risc scăzut dovedit. În ceea ce privește analizele de impact menționate aici, analiza riscurilor reprezintă o bază foarte importantă a abordării bazate pe risc Comisia este deschisă la o coordonare a contribuțiilor privind uh, analiza riscurilor, însă Comisia nu poate face aceste alegeri de una singură. Este foarte important să colaborăm cu experți în state membre, cu grupul de experți al Comisiei și va trebui să ne bazăm pe contribuțiile autorităților europene de supraveghere de uh, platforma uh, de acțiune financiară și pe valorile naționale de uh, risc. În cele din urmă, în privința protecției datelor, Comisia susține poziția puternică a Parlamentului European privind protecția datelor, ceea ce înseamnă că trebuie să se găsească un echilibru foarte precaut ca să nu dăunăm obiectivelor privind combaterea spălării banilor. Din motive de claritate și de consecvență, este important să încercăm să regrupăm prevederile privind protecția datelor și să încercăm uh, să evităm o proliferare a textelor uh, cu mențiuni de protecția datelor. În ceea ce privește perioada de păstrare a datelor, s-a sugerat o perioadă de 2 ani într-unul din amendamente. Nu considerăm că 2 ani e o perioadă suficientă, mai ales unitățile de informații financiare nu ar fi în măsură să ofere uh, feedback-ul necesar și s-ar uh, risca ca probe importante să fie distruse. Și deci considerăm că este necesară o justificare de la caz la caz cu privire la păstrarea datelor dincolo de perioada menționată. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Voi da acum din nou cuvântul raportorilor, în primul rând domnul Carins, după care doamna Sargent Sargentini. Dar să fiți succinți, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Mulțumesc foarte mult pentru comentariile și discuția aceasta. Cred că nu trebuie să uităm că până la urmă, când adoptăm această legislație, nu vom eradica problema spălării banilor și nu vom eradica nici problema evaziunii fiscale. Uh, nu vom obține numai cer senin și armonie prin această legislație. Însă obiectivul nostru principal este ca munca infractorilor să fie mult îngreunată. Și nu trebuie să uităm că cetățenii care respectă legea nu trebuie să aibă probleme din cauza legilor noastre. Trebuie să îi sancționăm pe infractori și nu pe acei indivizi și acele societăți care respectă legea. Probabil e vorba de 95 sau chiar 99 la sută din firme respectă legea, doar câteva excepții uh, practică evaziunea fiscală. Și dacă analizați aceste firme, veți vedea că de cele mai multe ori sunt IMM-uri. În țara mea, 10 oameni sunt într-o astfel de firmă, ceea ce ar însemna practic 99% din întreprinderi, dar nu înseamnă că toate IMM-urile practică spălarea de bani și Uh, de aceea trebuie să legiferăm foarte strict. Acesta am spus-o la modul general. Cred că avem un temei foarte bun pentru discuții. Aș dori să fac câteva comentarii cu privire la ce a spus Peter Simon în amendamentele 225, 27, 127, 128. Din câte am înțeles eu, noi ca politicieni reprezentăm un grup de risc expus la corupție. Pentru că, teoretic, dacă cineva dă bani unui politician, acesta poate lua o decizie care schimbă complet regulile jocului pentru a avantaja o anumită industrie sau o anumită companie. Deci, noi, ca grup, considerăm că e important acest aspect, pentru că noi luăm decizii foarte cu bătaie foarte lungă. Dacă ne gândim la multinaționale, IBM, Siemens și așa mai departe, CEO-ul unei astfel de companii în unele privințe este mai slab decât un grup de politicieni. Pentru că el poate lua decizii foarte mari cu privire la ce va vinde, cum va vinde, dacă va vinde sau nu anumite active, dar nu poate influența în niciun fel condițiile în care activează alți actori. Și de aceea el este probabil expus la corupție uh, pe partea de dat, nu de luat mită. Deci, uh, cred că e foarte important să vedem cum funcționează acest mecanism și cred că trebuie să ne gândim foarte mult la ce înseamnă persoane expuse. E vorba de funcții politice, comerciale, administrative care sunt importante, dar cum definești important? Cât de mare trebuie să fie o firmă ca să fie considerată importantă? E vorba doar de anumite domenii sau cum? Pentru că uh, Cred că dacă ne exprimăm prea larg, greșim, dar dacă deschidem această cutie a Pandorei, uh, exagerăm. Exact cum a spus Astrid, tindem să exagerăm. Deci amendamentele noastre m-au frapat, mi s-au părut chiar originale. Prima mea reacție a fost să spun că e o nebunie și după ce m-am gândit mai bine mi-am dat seama că are sens, însă în al treilea rând îmi dau seama că nu știu cum să formulăm așa ceva, chiar dacă am vrea. Mulțumesc foarte mult, mă opresc aici. Mulțumesc, domnule Carins. Doamna Sargentini. Președintele își cere scuze. Dar da, iată că mi-am recunoscut numele, spune doamna Sargentini. Două subiecte. Registrul public, în primul rând. Să fie clar, când vorbim de registrele publice sau de acces public la registre, trebuie să ne asigurăm că acele registre nu conțin decât informațiile strict necesare, informații cât mai limitate pentru că dorim să îi protejăm pe cei din registrele respective și, de asemenea, trebuie să respectăm principiile generale de protecție a datelor, care presupun că nu se stochează date care nu sunt necesare pentru un obiectiv anume. Cred că trebuie să respectăm acest principiu și astfel cred că putem găsi compromisuri privind registrul pentru că și noi dorim să fie cât mai public posibil. Mi-a făcut plăcere să aud că domnul comisar Barnier este pentru crearea de registre publice, însă el dorește ca acestea să fie actualizate, sigur, sunt 100% de acord, dar acesta este un subiect tehnic care trebuie să fie rezolvat de îndată ce uh, obținem o decizie privind introducerea unor astfel de registre. Nu ar fi un argument să spunem că trebuie să lăsăm baltă pentru că statele membre nu vor vrea să mențină registrele actualizate. Și încă un lucru cu care sunt 100% de acord este că dacă avem un astfel de registru, nu înseamnă că cercetarea realizată de entități uh, mari se rezolvă numai printr-o simplă privire în registru. Nu, o entitate mare are responsabilitatea de a se asigura că datele sunt corecte. În cele din urmă, această directivă împotriva spălării banilor trece la o abordare bazată pe riscuri și este cu totul altă mâncare de pește decât până acum. Sperăm să fim mult mai eficienți în prinderea infractorilor. Însă, nu trebuie să uităm că riscurile acestea sunt văzute la nivel național. De aceea, nu ne-am atins de jocurile de noroc, nu am adus modificări. Pentru că eu cred că situația diferă de la țară la țară um, și, de asemenea, diferă riscurile în jocurile de noroc online și offline. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Sargentini, și îmi cer scuze că v-am greșit numele. Votul la Econ și la Live va avea loc în 22 ianuarie și dau acum cuvântul colegei mele. Trebuie să trecem mai departe privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri. Raportor, doamna Cleva Crecuș și domnul Kirkhope. Dragi colegi, mai avem doar 20 de minute la dispoziție, ceea ce înseamnă că trebuie să fim foarte stricți. Vom da câte 5 minute fiecărui raportor. Avem aici trei raportori din umbră Domnul Nitras, doamna Boscuc și doamna Sargentini vor avea fiecare câte două minute. Dacă alți colegi doresc să intervină după aceea, vă rog să-mi spuneți. Dacă nu, atunci lista vorbitorilor se încheie aici, nu vom mai da cuvântul nimănui după aceea, cu excepția comisiei. Domnul Zimon. Ja, herzlichen äh, äh, äh, Dank. Ähm... Mulțumesc foarte mult. Moja n-a putut să fie astăzi aici și își cere scuze, dar să știți că tocmai ce a născut o fetiță sănătoasă, așa că felicitări din partea noastră, uh, colegei noastre. Eu uh, sunt aici pentru a vorbi în numele ei, așadar. În primul rând, mulțumește tuturor colegilor care au depus amendamente, mulțumește coraportorului Kirkhope pentru o atitudine constructivă pe marginea acestui dosar. Există mai multe idei de ale colegilor care merg în aceeași direcție și Moia se bucură foarte tare de asta. E foarte bine că protecția datelor va fi consolidată prin amendamentele depuse. De asemenea, raportoarea vrea să sublinieze încă o dată importanța acestui sector în Europa și crede că ar trebui să facem diferența între ceea ce e legat de transferurile cu privire la conturi și ceea ce nu uh, e legat de conturi. N-am vrea să împingem pe nimeni înspre economia gri, dar e foarte important ca aceste cazuri să nu devină un punct focal pentru infracțiuni. De aceea se propune ca atunci când au loc transferuri independente, care nu sunt făcute uh, dintr-un cont, furnizorul de servicii de plată să ofere informații exhaustive despre plătitor și beneficiar. Când e vorba de transferuri sub 1000 de euro, trebuie verificat uh, nu, doar numele plătitorului. O a doua observație se referă la diferența dintre transferurile ce au loc în Uniunea Europeană și în afara Uniunii Europene. Raportoarea e de acord cu Comisia că avem sistemul SEPA și pentru tot ceea ce ține de Uniunea Europeană, informațiile obținute în statele membre sunt suficiente și deja disponibile în caz că apar încălcări. De aceea ar fi nenecesar să venim cu obligații adi adiționale pentru transferurile din Uniunea Europeană, pentru că aceste lucruri ar Uh, contraveni bunelor norme de funcționare pe piața unică, care există deja. Cam atât din partea Moiei și încă o dată felicitări acesteia. Cred că se va întoarce în curând și sper să finalizăm împreună acest dosar. Mulțumim, domnule Zimon, și noi o felicităm pe proaspăta mămică. Dau cuvântul acum raportorului Kirkhope. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Încep și eu prin a mulțumi coraportoarei și prin a-i uh, ura toate cele bune. Cred că am progresat bine și cred că și sper să ajungem la un rezultat bun la vot, la finele lunii. În primul rând, e important să subliniem de ce discutăm această propunere și cu ce obiectiv. Uh, E vorba de trasabilitatea fondurilor prin uh, impunerea de cerințe uh, cu privire la disponibilitatea informațiilor. Cu cât riscul este mai mare, cu atât trebuie să fie făcute mai multe verificări și controle. Regimul de acum uh, ne permite să trecem de la o abordare bazată pe risc și sprijin asta. Standardele FTAF Uh, sunt bune și trebuie să pornim de la acestea. E important să nu reinventăm acum roata, iar propunerea comisiei a fost foarte bună în ceea ce privește succesul transpunerii recomandărilor. <clears throat> Totuși, există în continuare mici lacune, le numesc aici, în primul rând, pragul. <clears throat> Pragul acela de 1000 de euro care e implementat la ora actuală ar trebui să rămână în propunere. Sigur că trebuie o marge de flexibilitate pentru că transferurile sub acest nivel, care totuși prezintă suspiciuni, să uh, fie supuse controlului. Există câteva amendamente care înlătură aceste praguri și înlătură procedura simplificată când au loc transferuri în Uniunea Europeană. FTAF acceptă propunerea de acum și a reprezentat baza regimului antispălare de bani. Să nu pierdem din vedere sporirea poverii administrative, a costurilor de tranzacție și uh, diminuarea uh, abilității de a oferi prețuri competitive. Există așadar aceste riscuri. Consumatorii pot să aibă o alternativă mm, cu un preț redus dacă apelează la un transfer prin contul bancar. Există amendamente 79, 80 și până la 91 cu 92 depuse de domnul Gozes și doamna Gular în acest sens. Amendamentele 51, 52, 53 depuse de doamna Intveld și doamna Sargentini Tavares și Tianta Filides elimină considerentul 7 care face trimitere la directiva 9543. Dar derogarea aceasta este foarte sensibilă, pentru că permite transfer către state care nu oferă un nivel satisfăcător de protecție uh, cu scuza interesului public special sau în, domenii, sau în uh, scopuri juridice. Și eu am depus mai multe amendamente care vizează propunerea, care vizează protecția datelor și relația dintre client și furnizor de servicii, precum și protecția datelor în domeniul spălării de bani. Trebuie să respectăm dreptul indivizilor și pentru asta trebuie ca subiecții transferului de date să fie întotdeauna pe deplin informați și să-și cunoască drepturile. Domnule președinte, cam atât din partea mea deocamdată, dar aștept cu nerăbdare să ajung la amendamente de compromis cu, la nivel transpartinic. Sunt optimist în ceea ce privește un rezultat favorabil și uh, sper să reușesc să încorporez cât mai multe amendamente în text. Mulțumesc, domnule Kirkhope, și acum uh, raportorii din umbră. Domnul Nitras este raportor uh, din umbră din partea PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. încerc să mă limitez la cele două minute care sunt puse la dispoziție. În amendamentele mele m-am axat pe protecția datelor de bază, e vorba de stabilitatea financiară și despre uh, sancțiuni. La 72 e vorba despre tranzacțiile care vizează pe client în propunerea inițială a comisiei. E vorba și de tranzacțiile între persoanele fizice. La articolul 3 nu se menționează persoanele juridice. Iar în ceea ce privește amendamentele pe care le-am citit cu mare, mare atenție, vreau să spun doar următoarele majoritatea se îndreaptă în aceeași direcție. Protecția datelor trebuie să fie cât se poate de ridicată și aceste date trebuie stocate mai apoi pe o perioadă mai îndelungată. Sprijin garanția de securitate și un acces mult mai bine delimitat la aceste date. Ar trebui să fie cu număr de identificare, și ar trebui să implementăm mult mai coerent normele de protecție. În ceea ce privește propunerile concrete, amendamentul Gigol Tavares Sangentini 125 este foarte interesant în opinia mea pentru că este vorba despre echivalența cu sistemele juridice din terțele state. Ce temere am eu? Mă întreb, de exemplu, dacă acest uh, regulament poate fi implementat sau nu în statele membre și la nivelul întreprinderilor, pentru că apar tot felul de semne de întrebare. Mă bucur că unii eurodeputați doresc să se axeze pe uh, obligația de a furniza informații în Uniunea Europeană, precum numele și prenumele. Nu știu dacă eliminarea articolului 5 uh, nu merge cumva prea departe. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Raportor din umbră, din partea SND, doamna Boscurt. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să spun în primul rând că noi sprijinim abordarea raportoarei Cleva, așa cum a uh, spus și domnul Simon. Mulțumesc, domnul Boscur. De la Libe, raportor din umbră din partea verzilor, doamna Sargentini. Mulțumesc. Mulțumesc raportorului ă, Kirkop de la Libe și domnului Cleva de la Econ. Lui Tavares își cere scuze. El este raportor din umbră la Econ pe acest dosar. Nu este astăzi aici. Vreau să subliniez în principal două aspecte. Considerăm că trebuie să fie uh, identificat plătitorul și beneficiarul și nu doar în ceea ce este tranzacția singulară, așa cum spunem în amendamentul 70, ci și în scopul prevenirii, investigației și uh, detectării uh, spălării de bani și finanțării de acte teroriste. Considerăm de asemenea că este important banuser scuză vorbitoarea și reia. Timothy Kirkhope se referă la amendamentul 51, unde eliminăm posibilitatea de a trimite date către un terț stat care nu respectă standardele noastre ridicate de protecția datelor. Pentru noi e un element crucial acesta și cred că am subminat toate protecțiile cu privire, toate uh, intervenții și prevederile cu privire la protecția datelor dacă am face transfer de date către acele state care nu ating standardele comunitare. Și de aceea am făcut acest amendament Văd că și colega Sofie Intfeld a făcut la fel. Deci vorba de 51 și 52 ca amendamente. Vrem să avem un act normativ care să fie încununat de succes și pentru asta e important să clarificăm chestiunile ce țin de protecția datelor, precum și uh, protecția avertizorilor de integritate, whistleblowers. Mulțumim! Mulțumesc și eu, doamnă Sargentini. Nu sunt alți raportori din umbă prezenți în încăpere. Nimeni nu a solicitat uh, uh o vreo intervenție, așa că dau cuvântul comisiei. Mulțumesc, voi încerca să fiu cât mai succint și voi uh, oferi un răspuns la câteva dintre întrebările care au circulat în sală. În ceea ce privește directiva cu privire la servicii, uh, în ceea ce privește plățile, da, e necesar să aliniem terminologia, dar să fim prudenți uh, pentru că nu toți termenii din uh, directiva cu privire la serviciile de plată um, vor uh, genera rezultatul uh, scontat cu privire la aliniere, mai ales în ceea ce privește numărul de identificare și identificatorul unic. Nu cred că tranzacția va fi identificată cu succes astfel. Tranzacția va conține mai multe informații cu privire la plătitor și beneficiar și Până la urmă nu realizăm mare lucru, ba din potrivă vom avea probleme în ceea ce privește conformitatea cu standardele internaționale. În ceea ce privește eliminarea facilității de a oferi derogări pentru transferurile mai mici de 1000 de euro, cerem precauție, pentru că efectele sunt cât se poate de semnificative. Și aici se respectă standardele internaționale și există îngrijorarea că, fără acest prag de 1000 de euro, riscăm să împingem plățile în sectorul informal, în sectorul gri și să pierdem orice control. se cere eliminarea sistemului supranațional de transferuri domestice. Comisia nu sprijină asta. Avem uh, SEPA și acest uh, sistem vine înspre uh, completarea SEPA și să nu uităm că Financial Action Task Force a recunoscut deja validitatea acestei abordări un ultim comentariu de ordin general. Regulamentul acesta trebuie să meargă mână în mână cu eficientizarea unui sistem de plă sistemului de plăți. E important să nu introducem schimbări pentru că ele par mici în aparență, dar au uh, potențialul de a fragmenta sistemul de plăți și uh, de a genera costuri importante. Mulțumesc foarte mult. Domnul Simon nu e în încăpere, așa că dau cuvântul domnului Kirkhope, coraportorul. Um, Doamnă președinte, eu vă dau înapoi imediat cuvântul, pentru că am ascultat cu multă atenție observațiile făcute, vă ține cont de ele, voi continua să cooperez cu coraportorii îndeaproape și, așa cum am spus, sper că vom găsi o soluție echilibrată și mulțumesc Comisiei pentru contribuția de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi, pentru toate contribuțiile dumneavoastră. Votul este prevăzut pe, data de 22 ianuarie și vă urez poftă bună. Comisia Libe își va continua activitatea de la ora 14. Mulțumesc!